Uh, Bună dimineața tuturor. Bine ați venit la această reuniune la înalt nivel privind politica coerență, coerența politicilor în domeniul migrației și dezvoltării. Este o conferință organizată de OCDE, de Comisia Europeană și de Parlamentul European. Aș vrea să vă spun că avem uh, printre noi membri ai adunării parlamentare comune UE țările ACP. Avem colegi din țările ACP cărora le urăm bun venit la această conferință. Ne aflăm astăzi aici pentru a discuta despre un subiect foarte important. Toată lumea știe acest lucru, toată lumea știe care este scala fluxurilor migratorii din ultimele decenii. Acest secol este secolul oamenilor aflați în mișcare și ONU crede că migranții reprezintă 3% din populația mondială, adică în jur de 200 de milioane de persoane. Migranții reprezintă o a treia forță în lume. În uh, ultimii 30 de ani, uh, populația migrantă s-a dublat și în anumite țări, în anumite regiuni, a ajuns să fie de 9%. De exemplu, în regiunea mea, Lerida, din Spania, migranții reprezintă aproape 20% din populație. Mobilitatea caracterizează lumea de astăzi și de aceea politicile de migrație și uh, luarea de decizie în domeniu în Uniunea Europeană și în țările membre OCDE are un impact, impact din ce în ce mai mare asupra dezvoltării economice și sociale. Lucru cunoscut de toată lumea. De aceea, această conferință dorește să sensibilizeze parlamentarii în legătură cu nevoia de a avea o mai mare coerență la nivel de politici între migrație și dezvoltare. De asemenea, este foarte important să ne dăm seama că astăzi ne aflăm aici nu doar deputați din țările UE, ci și deputați din țările ACP pentru a aborda această chestiune din ambele perspective. Vom avea două grupuri de discuții, două panele care se vor întâlni în această după-amiază. Unul despre migrație și dezvoltare și un al doilea grup despre piața muncii în domeniul migrației și reconcilierea nevoilor de pe piața muncii și gestionarea migrației pentru ca atât migrații, țările de origine și țările de destinație să aibă de câștigat. E o mare plăcere să îi urez bun venit aici domnului Hans-Gerd Pöttering, președintele Parlamentului European, un mare prieten de-al meu, doamna Margot Wallström, vicepreședinta Comisiei Europene, de asemenea o bună prietenă. Doamna Wallström se ocupă de relațiile instituționale și de comunicare și urez bun venit și domnului Mario Amano, secretar general adjunct de la OCDE. Dumnealui va deschide oficial această conferință imediat după ce eu voi face câteva comunicări. Comisarul lui Michel trebuia să fie printre cei care urmau să deschidă această conferință, însă din păcate nu a putut veni deoarece este bolnav, are gripă. Deci, după cum vedeți, chiar și comisarii se îmbolnăvesc. Îi urez sănătoșire gramnică și de aceea o avem în locul dumnealui pe doamna Palstrom, vicepreședinta comisiei. Însă, înainte de a le da cuvântul primilor vorbitori, aș vrea să vă fac câteva comunicări de natură practică. În primul rând, interpretarea. Chestiune foarte importantă la Parlamentul European. Avem servicii de interpretare în 20 de limbi europene. Îmi pare rău că nu avem interpretare în letonă, irlandeză și malteză. Însă sper că cele 20 de limbi vor fi suficiente pentru ca toată lumea să se înțeleagă aici. În al doilea rând, la începutul fiecărui punct discutat, ușierile vor distribui tuturor membrilor o, un formular de înregistrare pe care trebuie să-l folosească pentru a cere cuvântul. Vor lua cuvântul doar cei care s-au registrat pe aceste formulare. Bineînțeles, ă, atât cât ne permite timpul. De asemenea, intervențiile vor fi limitate la două minute. De la, 11, de la 12.30 până la ora 14 vom avea o pauză de prânz când OCDE-ul, Parlamentul European și Comisia Europeană vă invită la un prânz deschis tuturor participanților care se află aici în fața acestei săli. Va fi un bufet. De asemenea, toate lucrările noastre vor fi înregistrate și sunt puse la dispoziție pe site-ul Parlamentului European. De asemenea, această reuniune va fi transmisă în direct pe internet în toate limbile europene. Deci de aceea vă rog să fiți atenți la ceea ce spuneți, deoarece veți fi înregistrați și aceste arhive vor fi păstrate pentru totdeauna. Acum le vom da cuvântul primilor participanți. Am plăcerea de a-i da cuvântul în primul rând domnului Petering. Mulțumesc foarte mult. Este o mare plăcere să, fac, să particip la o reuniune la care Iosep Porel este uh, președinte. Am fost, m-am obișnuit cu asta pe vremea când Iosep uh, Porel uh, era președintele Parlamentului și este practic um, ca un fel de pas înapoi în timp. Voi continua acum în limba mea maternă, mai exact germană. Doamnă comisar, doamnă Wallström, domnule secretar general adjunct al OCDE, Mario Amano, dragi colegi, dragi colegi din parlamentele naționale, din Parlamentul European, excelențe, doamnelor și domnilor, stimați oaspeți. Este o mare bucurie pentru mine astăzi să vă pot ura bun venit la Parlamentul European cu această ocazie foarte importantă. Conferința de astăzi are ca obiectiv să, uh, se, să contribuie la o uh, politică de coeziune în ceea ce privește și migrația și să discute politicile de migrație atât în statele uh, industrializate, și, dar și în uh, statele de origine. Mă bucur să văd că atât de mulți reprezentanți ai parlamentelor naționale au putut fi pre, uh, prezenți. Ca președinte al Parlamentului European doresc să subliniez importanța cooperării între Parlamentul European și parlamentele naționale la nivel mondial în ceea ce privește aspecte globale. Parlamentul European depune uh, Uh, mari eforturi pentru a stimula această cooperare cu parlamentele naționale. Iosep Borel a făcut deja acest lucru uh, când a fost uh, președintele Parlamentului. Eu încerc să continue această activitate. De curând am fost în Finlanda, unde am consolidat această cooperare cu colegii din Finlanda. În calitate de parlamentar, de deputați, suntem responsabili pentru cei pe care îi reprezentăm și trebuie să cooperăm um, având încredere unii în ceilalți. Este sarcina tuturor de a crea sinergii între migrație și dezvoltare și de a juca un rol important în a face față și a stimula avantajele migrației și a stimula dezvoltarea. Deputații pot juca un rol important în acest uh, sens prin Uh, politicile Uniunii Europene, dar și prin cele ale OCDE. Și anume este vorba de a analiza politicile acestea în ceea ce privește dezvoltarea și migra migrația, prin a se asigura că acestea sunt coerente. Este și de asemenea trebuie să se asigure că guvernele um, își exercită atribuțiile așa cum trebuie este un aspect foarte important. Noi trebuie să reamintim guvernelor ce obligații și-au asumat. Parlament, ă, deputații pot ă, stimula guvernele să stabilească niște politici clare și să vorbească cu o singură voce în forurile internaționale. Deputații pot crea o mai mare conștientizare în rândul populației și pot să influențeze populația. Este important de aceea să aibă acces la informații cu privire la influența politicilor uh, de migrație în țările respective. Doamnelor și domnilor, știm cu toții că migrația este una dintre uh, provocările cele mai mari ale timpului nostru din mai multe puncte de vedere, social, politic și așa mai departe. Din toată lumea, oamenii uh, pornesc Uh, și migrează din diferite motive, uh, sărăcie, um, fundamentalism etnic, religios, uh, de trib, din cauza unor războaie și așa mai departe. De aceea migrația devine unul dintre cele mai importante subiecte de pe ordinile de zi în întreaga lume. O structurare a acestui Uh, tip de migrație are de-a face foarte mult cu uh, politica de dezvoltare. Migrația influențează dezvoltarea și invers. Astăzi dorim să numim și să, în, să recunoaștem și uh, efectele pozitive ale migrației. Și anume uh, este vorba de uh, creșterea economică, uh, la care participă și la care contribuie migrații, aceste uh, state, respectiv statele de origine, uh, se pot bucura de banii trimiși acasă de către cei care lucrează în străinătate, dar și de faptul că cei care au plecat se pot întoarce cu o mai mare experiență. Apoi, reprezentanții diasporei pot stimula cooperarea între țara lor de origine și uh, țara în care au imigrat. Însă dacă migrația nu este gestionată cum, um, în mod corespunzător, pot, se poate ajunge și la efecte negative. Și astfel statele de origine nu pot uh, profita de pe urma avantajelor posibile. Unul dintre astfel de uh, dezavantaje este faptul că este așa numitul brain drain, plecarea forțelor calificate din statul de origine. La ora actuală, mai mult de 55%, și trebuie să vă spun că această cifră m-a speriat foarte tare, mai mult de 55% dintre nigerieni, 49% din zambieni și 40% uh, din Benin, Chad, Tanzania, și Africa de Sud și alte state uh, africane lucrează în calitate de forțe de muncă uh, calificate la un nivel foarte înalt în străinătate. Unele state ale Caraibilor au uh, pierdut mai mult de 50% uh, dintre uh, forța, din forța de muncă calificată. Mai ales în domeniul sănătății se simte această lipsă. 60% din medicii uh, care au terminat facultatea în Ghana lucrează în Canada, în Statele Unite și mai puțin de 10% dintre medicii care au studiat în Zambia mai practică acolo. În următorul deceniu se presupune că va, vor trebui um, să fie, uh, pregă- să fie instruit, formați mai mult de un milion de uh, medici. Iar această migrație are o, un efect negativ în țările respective și um, are efecte negative și asupra atingerii obiectivelor um, mileniului. Doamnelor și domnilor, provocarea noastră este de a ne asigura că migrația duce atât la o dezvoltare, dezvoltare la statele membre ale în statele membre ale Uniunii Europene și ale OCDE, dar și în statele în curs de dezvoltare. Necesarul statelor industrializate ale statelor uh, industrializate trebuie să fie compensat de uh, măsuri pentru combaterea sărăciei în țările în curs de dezvoltare. Pentru a atinge acest lucru, statele Uniunii Europene și ale OCDE trebuie să își coordoneze mai bine politica de migrație și de dezvoltare. Din acest punct de vedere, Uniunea Europeană a atins un uh, consens în decembrie 2005 cu privire la o politică de migrație. S-a recunoscut necesitatea unei uh, politici coerente în interesul tuturor. Și anume se dorește să se atingă obiectivele europene în toate uh, domeniile care au o influență asupra statelor în curs de dezvoltare. Migrația este unul dintre dom- cele 12 domenii uh, politice în care se dorește o consolidare a co- uh, coerenței în ceea ce privește dezvoltarea. Acest lucru presupune uh, ca politicile naționale de migrație și de dezvoltare să fie coordonate, să existe o cooperare mai bună între statele de origine și statele țintă, să se creeze programe la nivel național care să fie coordonate cu strategii internaționale de dezvoltare și cu obiective uh, internaționale, precum cele ale Națiunilor Unite. Și, nu în ultimul rând, doamnelor și domnilor, această coerență trebuie să aibă loc la diferite niveluri și uh, prin implicarea tuturor părților interesate. Aș dori să vă mai spun că migrația este atât o provocare foarte mare, cât și o șansă și o oportunitate foarte mare, atât pentru statele în curs de dezvoltare, cât și pentru statele Uniunii Europene și ale OCDE. Numai prin cooperare putem atinge obiectivele noastre. Astfel, dialogul între statele de origine și statele țintă trebuie uh, să fie consolidat în continuare. Conferința de astăzi, la nivel înalt, pentru care ne-am adunat aici, este un pas mai departe în acest dialog cu privire la dezvoltare și migrație, între, dialog între statele industrializate și cele în curs de dezvoltare. Sper, domnule uh, Iosef Porel, că această conferință ne va ajuta să avem o mai bună înțelegere a în legăturilor între dezvoltare și migrație. Dragi colegi, dragi colege, fie că veniți din parlamentele naționale sau sunteți membri ai Parlamentului European. Tuturor vă urez o conferință plină de succes și o discuție care să, uh, fie, să, vă, să ducă la bune rezultate. Bun venit încă o dată la Parlamentul European! Uh, Mulțumesc, domnule președinte Pöttering. Mulțumesc, uh, dragă Hans Gert. Și acum am onoarea să dau cuvântul doamnei vicepreședinta Comisiei, doamna Wallström. Mulțumesc, domnule președinte Borel. Dragi parlamentari, domnule președinte Pöttering, doamnelor și domnilor, este o adevărată onoare pentru mine să am posibilitatea să mă adresez la o conferință atât de importantă cu participanți din întreaga lume. Colegul meu, domnul lui Michel, regretă faptul că n-a putut veni aici, mi-a cerut să-l înlocuiesc și în același timp ne trimite uh, salutări și dorește ca conferința noastră să aibă foarte mare succes. Cooperarea și coordinarea par niște elemente naturale atunci când se lucrează în echipă și acest lucru este în special adevărat pentru politicile publice, pentru a se asigura că o politică nu va influența în mod negativ celelalte. Pentru aceasta e nevoie de o muncă deosebită, pentru a pune în echilibru interesele diferite și pentru ca rezultatul final să fie cel mai bun. Și acea muncă în plus este acel concept de coerența politicii de dezvoltare. Acesta este, cred, uh, un fel de siglă pe care ar trebui să o învățăm aici la Parlamentul European. Cele 12 politici selecționate care ar putea impacta țările în curs de dezvoltare în special comerțul, agricultura, pescuitul și, bineînțeles, migrația, se completează unele pe altele în favoarea țărilor sărace. Ajută să creeze sinergii, sinergii pentru dezvoltarea obiectivelor uh, de dezvoltare. Obiectivul uh, conferinței de astăzi este foarte important pentru că are de-a face cu relația cu țările în curs de dezvoltare. Și în momente de criză economică și financiară, precum uh, cea de astăzi, încercăm să ne uităm înspre noi. Și cu toate acestea trebuie să menținem o perspectivă deschisă globală. Migrația este un fenomen global, va continua și va trebui să profităm de oportunitățile pe care le oferă și de beneficiile culturale și sociale ale acesteia. Statistici pe care le-am văzut în urma cu câteva zile arătau că doar 5% din uh, pachetele de ajutorare pentru sectorul financiar ar fi îndeajuns pentru a putea atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Deci, câteodată, iată că se găsesc bani. Migrația este un domeniu care oferă exemple pozitive în ceea ce privește reducerea sărăciei în aceste țări atunci când se gestionează bine fluxurile de migrație, țările de origine și cele de destinație au de câștigat. Migrația ar putea duce la reducerea resurselor umane în țările de origine, în special atunci când e vorba de muncitori înalt calificați care migrează, însă în același timp reduce și presiunile locale pe piața muncii. Există și alte contribuții pozitive. Aceste fluxuri financiare care sunt trimise înapoi în țările de origine sunt în jur de uh, câteva miliarde de euro în fiecare an. Acestea contribuie în mod semnificativ la reducerea șocului extern asupra populației și o bună parte a acestor sume se dedică investițiilor. Uniunea Europeană încearcă să reducă costurile pentru aceste transferuri, pentru ca ele să fie mai rapide, mai sigure și așa mai departe în special prin crearea Institutului African pentru trimiteri de bani în țările de origine. Și cu îndrumarea Uniunii Africane și a Băncii Mondiale, acesta va fi un centru de excelență pentru țările de origine din Africa. Aș vrea de aceea să subliniez și importanța genului în ceea ce privește migrația. Aceste fluxuri financiare beneficiază în special familiile care au rămas în țara de origine și impactul acestor fonduri este foarte direct pentru ei. Există însă din ce în ce mai multe femei care migrează și în cazul în care o fac, banii pe care ele le trimit înapoi sunt mai mari sumele sunt mai mari și perioadele sunt din ce în ce mai dese și aceasta ar trebui să fie un element important în politicile noastre. Un alt element important al acestor transferuri financiare este cel de natură privată care contribuie la dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare. Acest lucru se poate face prin rețele, prin împărțirea informațiilor sau prin investiții în proiecte de dezvoltare organizația diaspora, diasporei și actorilor implicați și inițiativa comună a Fondului Națiunilor Unite a implicat acești actori pentru a-și ajuta țările de origine. Una dintre priorități este aceea a unui dialog asupra infrastructurii în ceea ce privește diaspora. Țările de origine, pe de altă parte, salută primirea de forță de muncă care ajută anumite sectoare de activitate să se dezvolte. Acesta este un aspect pe care trebuie să-l subliniem pentru opinia publică în aceste momente de criză. Există sectoare de activitate, sănătatea publică, construcțiile, serviciile, care au avut de câștigat de pe urma migrației care a venit în țările noastre. Dacă ținem cont de toate aceste efecte pentru a defini politicile publice ale migrației, trebuie să nu ne mai restricționăm doar la deciziile luate la nivelul miniștrilor. În ziua de astăzi, afacerile externe, afacerile sociale și celelalte trebuie să-și aibă și ele un cuvânt de spus în formularea acestor politici. Și această primă întâlnire, această conferință pe această temă specifică arată că toate cele trei instituții sunt interesate și este un adevărat simbol al viitorului. Sperăm ca cât mai multe instituții să fie interesate și să participe la aceste obiective. Coerența politicilor este foarte avansată în abordarea europeană pentru migrație care a fost adoptată în anul 2007 de la adoptarea acesteia a însemnat un parteneriat cu țările terțe și, de asemenea, cu toate chestiunile de migrație și de azil într-un mod echilibrat. Uniunea Europeană și Africa au început un parteneriat special la Lisabona în 2007. Aceasta a dus la intensificarea dialogului pentru a face față provocărilor comune. Parteneriatul va duce la promovarea coerenței politicilor. Aceasta ne permite să vedem legăturile între ocupare, comerț, pace, securitate, drepturile omului și migrație. Lucruri, elemente care fusese tratate separat până acum. Acest cadru unic de cooperare la nivelul cel mai înalt este important atât în Africa cât și în Uniunea Europeană. S-a menționat aici fuga de creiere de către domnul Pöttering. Este o problemă foarte complicată. Comisia a făcut mai multe propuneri în acest sens, în special pentru a defini politicile, pentru a reține personalul calificat în țările de origine. Astfel de politici se bazează pe formare, pe stimulente, pe recrutare etică în Uniunea Europeană și susținerea reîntoarcerii în țara de origine. Acestea sunt foarte importante, în special pentru Africa, un continent care are un potențial foarte mare în resurse umane. Deși e adevărat că e nevoie de o mai mare formare și de o mai bună gestiune a migrației. Iată de ce trebuie să oferim mai multe oportunități pentru imigrația legală pentru a menține sub control acest fenomen. Crearea centrelor de informare și de management în țările partenere, în Africa, recent în Mali, reprezintă o soluție pe care o oferim. Am putea dezbate această temă mai târziu cu reprezentantul din Mali care este prezent astăzi aici. Acesta este doar începutul și aceste inițiative vor deveni un adevărat succes dacă reușim să creștem migrația legală și oportunitățile pentru aceste țări. Această abordare globală a migrației trebuie implementată cu încredere reciprocă, precum și alte elemente, precum imigrația ilegală sau dezvoltarea prin cooperare. Migrația circulară sunt subiecte excelente la care Uniunea Europeană și statele membre pot face propuneri utile coerența politicilor pentru dezvoltare este crucială pentru a acționa în mod coordonat pentru a face față provocărilor comune. Trebuie să facem această muncă suplimentară pentru coerență. Și nu este ușor, dar eforturile sunt absolut necesare pentru a menține angajamentele noastre și pentru a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Vă mulțumesc mulț foarte mult! Vă mulțumim, doamna vicepreședinta a Comisiei Wallström. Îi voi da cuvântul acum ultimului uh, vorbitor din deschiderea acestei conferințe, domnul Amano, secretarul general adjunct al OCD. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Pöttering, doamnă Wallström, stimați uh, deputați, uh, domnilor și domnilor. E o mare plăcere să mă aflu aici, la Parlamentul European. În primul rând, aș vrea să mă alătur președintelui Pötering și doamnei comisar Wallström pentru a sublinia importanța rolului pe care îl au deputații pentru a discuta și promova politici coerente în sprijinul dezvoltării. Acest subiect al coerenței politicilor în domeniul dezvoltării și migrației este deosebit de important în aceste vremuri dificile, atât în țările dezvoltate cât și cele în curs de dezvoltare, când cu toții trecem printr-o criză financiară și economică și vedem cum șomajul este în continuă creștere. Coerența pentru dezvoltare e greu de obținut chiar și când vremurile sunt bune, de aceea trebuie să ne dublăm eforturile pentru a gestiona bine lucrurile atunci când trecem prin timpuri dificile. Trebuie să, ne, să depunem eforturi pentru a face față acestei crize la nivel global. OCDE-ul a făcut o comunicare strategică privind această criză, în care subliniem eforturile necesare pentru ca guvernele să facă față crizei și să profite de prilej pentru a construi o economie mondială mai justă și mai bună pentru toată lumea. Recuperarea economică va fi afectată în zona OCDE și măsurile pentru reducerea sărăciei ar putea avea de suferit. Secretarul nostru, domnul Găria, care regretă faptul că nu a putut să vină la această conferință, și domnul Toicer, tot de la CD, care vă va vorbi mai târziu, în octombrie anul trecut au cerut statelor să-și, să respecte angajamentele în domeniul dezvoltării în ciuda recesiunii guvernele au uh, stabilit să mențină fluxurile de asistență. Trebuie evitat protecționismul, comerțul mondial trebuie menținut și acestea sunt alte elemente pentru a sprijini creșterea și dezvoltarea. Aș vrea să vă spun că asistența pentru dezvoltare este o parte importantă din dezvoltare, însă este o parte care nu mai este esențială în, pe acest fundal. Aș vrea să vă încep prin a vă explica ce înțelegem noi prin uh, coerența politicilor în, nivel, în domeniul dezvoltării și de ce credem că este o temă din ce în ce mai importantă pentru politicieni. Într-o economie globală independentă, impactul avut de politicile făcută de țările OCDE și de țările emergente, cum ar fi Brazilia, China și India, va avea un efect, un efect la nivel internațional. Pentru a reduce sărăcia la nivel mondial, guvernele trebuie să se asigure că politicile lor în domenii care depășesc uh, asistența, că aceste politici sunt sprijinite sau că cel puțin nu le subminează politicile de dezvoltare. Aceasta este coerența în po- politicilor pentru dezvoltare. Și politicienii știu foarte bine acest lucru. La nivel uh, național există îngrijorări cum ar fi creșterea securității sau creșterea competitivității naționale și din păcate acestea de multe ori au întietate în fața eradicării sărăciei. Pentru cei care fac aceste politici e important să găsească un echilibru între interesele diver, diferitelor grupe de interes, grupuri de interes și de multe ori așa ceva e greu. De asemenea, trebuie să ne dăm seama că niște politici coerente de multe ori nu sunt fezabile din punct de vedere politic, însă niște politici lipsite de coerență sunt ineficiente, sunt inutile, indiferent de obiectivul care are întâietate. Lipsa de coerență Uh, va avea un efect negativ asupra contribuabililor și persoanelor cu venituri reduse în țările dezvoltate. A neglija dezvoltarea înseamnă să um, nu privești prea departe, să fii îngust la minte. În raportul din 2007 al OCDE privind uh, cooperarea pentru dezvoltare, toate țările au recunoscut că au interesul ca țările în curs de dezvoltare să ajungă la o dezvoltare durabilă. Măsurile care totuși subminează dezvoltarea există. De multe ori există problema subvențiilor, schimbarea climatică, o exploatare inegală a resurselor de pescuit și, într-o oarecare măsură, mobilitatea internațională a personalului medical. OCDE-ul a jucat un rol important în a promova o coerență politică pentru dezvoltare de la începutul anilor 90. Organizația noastră a explicat cât de importantă este această coerență pentru ca dezvoltarea să fie cât mai coerentă și de asemenea a analizat uh, comerțul uh, și migrația în diferite țări din această perspectivă. Presiunea între omologi a fost eficientă pentru a crește eforturile. În iunie anul trecut, ministrii OCDE au adoptat o declarație ministerială privind uh, coerența politicilor pentru dezvoltare. În limbaj european asta înseamnă că această coerență este acum achiul OCDE. Declarația susține faptul că această coerență este un component cheie pentru a face față sfidărilor uh, mondiale. Ministrii au reafirmat angajamentul lor pentru a-și continua eforturile pentru a asigura că toate îngrijorările privind dezvoltarea vor fi luate în calcul în domenii cum ar fi migrația. Migrația și uh, coerența în politicile pentru dezvoltare sunt strâns legate. De ce? În primul rând, pentru că niște politici comprehensive pot crește beneficiile de pe urma migrației în ceea ce privește rezultatele de dezvoltare. În al doilea rând, migrația oglindește unele dintre provocările cele mai mari pentru țările care încearcă să facă progrese pentru a ajunge la această coerență în domeniul politicilor pentru dezvoltare. O migrație bine gestionată poate fi avantajoasă pentru țările de destinație și poate de asemenea să aducă beneficii semnificative țărilor de origine. Banii trimiși de imigranți îmbunătățesc în mod semnificativ bunăstarea celor care primesc aceste fonduri sunt bani folosiți pentru investiții în educație sau în domeniul sănătății. De multe ori, atunci când acești oameni se întorc în țările de origine, are loc și un transfer de cunoaștere, au loc investiții pe piața muncii în țările de origine. E de la sine înțeles că migrația are o contribuție mare în multe țări și e mai importantă în țările mai mici, unde migranții constituie o mare parte din populație, cum ar fi anumite țări din Africa, din America Centrală, din zona Caraibilor și din zona Pacificului. Banii trimiși de emigrați uneori constituie o proporție impresionantă din PIB-ul acestor țări. În alte țări, efectele se văd mai mult la nivel local – acești bani fac parte din fluxurile private și utilizarea lor ține de decizii personale, însă aceste decizii sunt motivate de multe ori de factori sociali, economici și politici de la nivel local. De asemenea, să nu uităm că de asemenea cresc uh, ocaziile de uh, creare de locuri de muncă. Însă de multe ori imigrația pe termen scurt nu se reduce. Succesul economic ar putea fi însoțit, de fapt, de un număr mai mare de migranți internaționali. Prin urmare, migrația este una din nenumăratele provocări pe care politicile OCDE um, prin care politicile OCDE pot afecta dezvoltarea. Migrația și criza financiară și economică acum. Trei rezultate concrete pot fi menționate de pe urma acestei crize. Integrarea imigranților pe piața muncii, în primul rând, banii trimiși de aceștia în țările de origine și modul de gestionare a fluxului migratoriu. În trecut ne-am dat seama că migranții sunt pe, printre cei mai afectați pe piața muncii atunci când există recesiune. Ei sunt printre cei care își pierd locurile de muncă. De asemenea, migranții sunt cei care au un risc mai mare de a-și pierde locul de muncă. Au rezultate de angajare, de asemenea, au de asemenea perspective de reangajare mai scăzute. De asemenea, în ultimii ani am văzut că banii trimiși de emigrație acasă au scăzut în anumite țări. De asemenea, ne-am dat seama că fluxurile de acești bani de multe ori sunt uh, la fel ca și fluxurile de au, au scăzut mult mai repede decât alte fluxuri de capital și de exp, exporturi. Și e clar că familiilor care au rămas acasă le va fi mult mai greu. Din ce în ce mai mulți migranți vor fi ispitiți să se întoarcă în țările de origine, deoarece au perspective proaste de angajare în țările OCDE. Și la asta ne așteptăm. Însă, perspectivele de angajare se, se deteriorează și în țările de origine pentru mulți migranți, nu doar în țările OCDE. Lipsesc oportunități și acasă și în străinătate pentru acești oameni. Și nu se știe încă clar dacă această criză va uh, face ca diferența dintre aceste oportunități să fie mai mare sau nu. Fluxurile migratorii nete au scăzut net în anumite țări și există deja dovezi, deși limitate, de imigranți care se întorc acasă. Îmbătrânirea populației însă va continua în țările OCDE și va fi nevoie de forță de muncă pentru recuperarea economică. Țările OCDE trebuie să-și dea seama că pentru a face față îmbătrânirii populației, trebuie să se folosească de fiecare persoană capabilă de a munci. Vârsta de pensionare trebuie prelungită. De asemenea, beneficiarii de ajutoare sociale și de handicap trebuie să se reducă activitatea economică trebuie crescută prin orice mijloace. Și, bineînțeles, vor trebui să recurgă sau să se bazeze în continuare sau să se bazeze și mai mult pe mâna de lucru imigrantă. Este o cale inevitabilă, de aceea este important să existe niște politici pe termen lung în legătură cu migrația. Această criză nu face decât să consolideze această concluzie. Acum câteva cuvinte în legătură cu discuțiile publice, în legătură cu migrația. Politicienii și uh, purtătorii de cuvânt uh, guvernamental trebuie să aibă un, o atitudine exemplară în ceea ce privește situația. Mesajul transmis populației trebuie să fie un mesaj pozitiv privind contribuția migranților la viața socială și economică. Uneori, personalităților publice le e foarte ușor să transmită un mesaj oarecum negativ despre imigranți pentru a câștiga încrederea oamenilor. Însă acest comportament e de nedorit. Este rolul parlamentarilor și al organizațiilor cum ar fi UE și OCDE să aibă o atitudine clară. Știm că deciziile cele mai bune se iau nu în timpul unei crize, deși și în timpul crizelor trebuie luate hotărâri. Sarcina noastră este să ne gândim la viitor, la impactul migrației și măsurile luate trebuie bine chipzuite în acest domeniu. Vedem cum din ce în ce mai mult în țările OCD există nemulțumiri la nivel social. În ziua de astăzi, politicienii din diferitele țări și din diferitele continente dezbat în legătură cu migrația și asta este un element important pentru a construi alianțe mai extinse și pentru a învăța unii de la ceilalți. De asemenea, ne dăm seama că migrația este un fenomen mondial care are nevoie de o soluționare, de o reacție la nivel mondial de asemenea. De asemenea, pot să vă spun că organizațiile noastre colaborează, Parlamentul, OCDE-ul și Comisia Europeană, pentru a face față acestor provocări internaționale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Amanu. Îi voi da cuvântul acum, le voi da cuvântul celor doi vorbitori principali, însă îi voi ruga să își reducă intervenția cu două-trei minute, deoarece e deja târziu. Trebuie să încheiem la 12.30. Mai avem, avem o marjă de 5 minute doar. Să vi prezint în primul rând domnul Deutscher, președintele Comisiei pentru Asistență pentru Dezvoltare de la OCDE. De la începutul anului 2008 înainte a fost președintele și director executiv la Banca Mondială 2002-2008 și de asemenea a fost director al Centrului pentru Studii Democratice în Costa Rica. De aceea dumnealui vorbește franceza, uh, spaniola, mă scuzați, atât de minunat. Vă mulțumim că sunteți printre noi și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, dați-mi voie să încep prin a vă spune cât de mult mă încântă faptul că acest subiect devine din ce în ce mai discutat, ce anume uh, coerența politicilor. Sunt convins că o mare parte a uh, cooperării în ceea ce privește dezvoltarea depinde de coerența politicilor guvernelor. Însă mai am o convingere foarte profundă și anume că în, ultim, în ultimii ani sectorul dezvoltării nu a cooperat suficient cu parlamentele și cu deputații. Acest lucru este de, uh, valabil atât în țările care oferă asistență de dezvoltare, dar și în țările care primesc această asistență. Dați-mi voie să utilizez următoarele 5 până la 10 sau 12 minute, mulțumesc, uh, pentru a vă spune că nu putem ignora criza economică și financiară de la ora actuală și efectele ei, consecințele ei pentru țările în curs de dezvoltare. Este o realitate cu care cu toții uh, va trebui să, uh, căreia cu toții va trebui să-i facem față. Tocmai în acest, din acest punct de vedere, coerența politicilor devine esențială. Acum câteva luni exista aproape un consens conform căruia țările în curs de dezvoltare nu vor fi afectate în mod um, puternic, în mod uh, foarte um, pregnant de, către, de criza financiară. Dar, iată, aceste țări sunt cele mai puternic afectate până la urmă de criză. Banca Mondială estimează că fiecare scădere în uh, creșterea economică la nivel uh, mondial duce la o uh, sărăcie din ce în ce mai mare. 3,7% în 2007 a fost creșterea și iar acum în 2009 a fost 0,5%, astfel încât 70 de milioane în plus de oameni vor ajunge la uh, supragul sărăciei. Uh, Așadar, este vorba de 100 de milioane de persoane uh, care au ajuns în această situație în 2008. Mă preocupă foarte puternic faptul că toate eforturile pe care le-am făcut în ultimii ani vor fi uh, distruse, uh, deci toate eforturile pe care le-am depus în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Iar problema este că situația se înrăutățește. Previziunilor, previziunile tuturor organ organizațiilor, inclusiv al uh, OCDE-ului, uh, se uh, revizuiesc înspre negativ. Așadar, aceste dezvoltări duc la riscul ca câștigurile din ultimii, din ultimii ani să se piardă. Criza economică din statele OCDE este transmisă și în uh, țările în curs de dezvoltare, atât în ceea ce privește uh, exporturile, cât și în ceea ce privește banii trimiși acasă de către migranți. Să fim uh, sinceri, este nevoie de asistență. Întâi să analizăm domeniul exportului. Este foarte clar că tendințele din anii trecuți s-au inversat. Pentru prima oară, în 2009, din 1982, de la recesiune, comerțul mondial este în scădere, exporturile scad, iar statele au ajuns uh, la nivelul în care trebuie să facă barter. De asemenea, se pierd investițiile directe, investițiile străine directe. Toamna trecută se prevedea că vor scădea cu 50% de la un trilion, 1000 de uh, miliarde de uh, dolari americani în 2007 la 500 de miliarde în 2008. Însă nu s-a oprit aici scăderea. În 2009 se prevede că acest flux financiar să totalizeze 165 de miliarde. Așadar, o uh, scădere de 80% de la vârf până în această perioadă. Și nu numai acestea sunt dezvoltările, evoluțiile actuale state precum Kenya și Ghana au fost excluse de pe uh, piața de capital internațională pe care reușiseră să intre. Să intre. Așadar, guvernele trebuie să intervină și uh, trebuie să intervină cât se poate de eficace. De asemenea, banii uh, trimiși acasă de migranți uh, se uh, așteaptă ca aceste, aceste sume să scadă pentru că și migranții vor câștiga mai puțin. Sunt convins că aceste aspecte vor fi discutate mai în detaliu. Acești, aceste fonduri au fost unele dintre uh, cele mai uh, solide surse uh, și baze de, pentru dezvoltare în statele în curs de dezvoltare. Acestea au depășit chiar uh, fluxurile de capital. În plus, uh, acești bani mergeau întotdeauna către sectoarele și segmentele cele mai uh, sărace ale populației. Așadar, rămâne uh, aspectul asistenței. Este o posibilitate ca aceste ajutoare, această asistență să fie periclitată în, uh, din punctul de vedere al crizei. Dacă ne uităm la uh, recesiunea din 91-92, în, acele, uh, în acei ani asistența pentru dezvoltare a scăzut cu, uh, cu 22%. Iar în 2009 uh, se uh, crescuse la loc. Însă problemele sunt accentuate de criză. Tendințele sunt inversate și este foarte critic și esențial ca aceste tendințe să nu se păstreze. Mulți susțin că uh, asistența pentru dezvoltare este insignifiantă, însă aceasta este sursa principală de uh, venituri pentru anumite state. În 2005-2006 aceste ajutoare au fost 48 de miliarde, de două ori mai mult decât remiterile uh, de bani ale uh, migranților și oricum o sumă mult mai mare decât, direcțiile, ă, decât investițiile directe. Secretarul general al OCDE și cu mine am solicitat statelor DAC să crească volumul de asistență acordată și să, uh, și să mențină cel puțin uh, nivelul uh, de fonduri acordate ar trebui să ne distanțăm de uh, comportamentele tipice din trecut în care uh, în momente de criză se uh, micșorau sunele, sumele acordate ca asistență. Fac apel la statele industrializate să nu facă acest lucru. Multe state uh, în curs de dezvoltare depind de această asistență, iar asistența uh, Uh, iar această dependență va crește odată ce alte surse de venit scad. De asemenea, se, duce, se ajunge și în statele vulnerabile la o, mai, uh, la o scăzută activitate economică. Iar statele în curs de dezvoltare nu au voie să fie victimele crizei din statele industrializate. Dacă ne uităm înapoi, 2008 a fost un an de criză, criza alimentară uh, și așa mai departe. Iar acum avem criza uh, financiară și economică. Toate crizele globale au nevoie de uh, soluții globale. Răspunsurile izolate, individuale ale guvernelor naționale nu sunt suficiente. Avem nevoie de acțiune coordonată internațională în lumea noastră globalizată și avem nevoie de soluții globale care să includă țările în curs de dezvoltare, aceste țări fiind implicate atât în elaborarea cât și în aplicarea acestor uh, soluții. Statele în curs uh, statele sunt în continuare dominate de perspectiva națională și pierd astfel în din vedere răspunsurile Uh, la nivel global. Pentru ca globalizarea să funcționeze, trebuie să facem să funcționeze multilateralismul. Problemele crizei sunt uh, probleme de viață și de moarte în statele în curs de dezvoltare. Iar pentru o prosperitate pe termen lung la nivel global și, uh, și pentru o siguranță, o securitate uh, la nivel global, Uh, trebuie să avem uh, acest tip de soluții globale. Și în momentul de criză economică, cooperarea în ceea ce privește dezvoltarea trebuie să fie răspunsul la provocările de, uh, globalizării. Este foarte clar că asistența de dezvoltare nu poate să fie singura soluție, însă politicile de dezvoltare vor trebui să joace un rol esențial, iar pentru aceasta vor trebui să fie mult mai adaptate la realitățile schimbărilor la nivel global. Aici coerența politicilor uh, intervine. Ani de zile, uh, DAC a analizat uh, asistența oferită, concentrându-se asupra unor um, aranjamente care um, susțin obligațiile de dezvoltare, însă s-a decis să se uh, concentreze pe aspectele comerț, mediu și uh, migrație acum câteva săptămâni. Pentru a ajunge la final, pot fi, nu pot decât să fiu de acord cu președintele Parlamentului European că trebuie să amintim statelor uh, donatoare că trebuie să își respecte obligațiile. Cred că avem nevoie de o mai bună cooperare la nivel global, avem nevoie de o mai bună calitate în ceea ce privește coerența um, politicilor și avem nevoie de investiții mai mari în politici de dezvoltare pentru a atinge ceea ce ne-am propus și anume obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Eckhard. Îi dau acum cuvântul domnului David Arkels președintele Global Corporate Affairs. Domnul Arcles este un renumit expert cu, în ceea ce privește tendințele de pe piața forței de muncă și are experiență în ceea ce privește elaborarea strategiilor pentru piața muncii. A fost consultant pentru multe guverne, iar acum face parte din Consiliul Consultativ pentru Organizația Uh, internațională pentru migrație, dar și la Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați. Vă mulțumesc, domnule președinte. E adevărată plăcere să fiu astăzi aici. Uh, dragi uh, parlamentari, membrii OCDE și bună ziua tuturor persoanelor obișnuite ca mine care sunt de asemenea aici. Eu reprezint uh, lumea de afaceri. Manpower are 5 milioane de angajați anual. Totuși, nu uh, reprezint decât o singură companie și atunci, uh, totuși atunci când m-am dus la Davos, am reprezentat 50 de companii. Deci 50 dintre companiile care se află la top în lumea întreagă. Suntem unul dintre angajatorii mari. Angajarea este esențială, în special în această criză economică. Am călătorit uh, la Davos, am trecut prin China, Cambodgia, Vietnam, Statele Unite și uh, am trecut chiar prin uh, Mexic, la Juarez, ieri. Și pot să vă spun că această criză are efecte deosebite asupra persoanelor obișnuite și de asemenea asupra migrației despre care vom vorbi acum. Munca noastră recunoaște faptul că 250 de milioane de migranți există în lumea întreagă care muncesc în altă parte și aceasta va crește în următorii 10-12 ani. Motivul pentru care oamenii se deplasează e clar, schimbarea climatică, dezastrele naturale, politi problemele politice, conflictele sau motivele economice. Și acestea nu vor înceta pentru că dezvoltarea economică va fi întotdeauna inegală în lume pentru cei care se mișcă dintr-o parte în alta, trebuie să se treacă peste bariere formale și informale și despre asta vreau să vorbesc în această dimineață. Migrația pentru muncă este văzută uh, ca un termen bun atunci când economia crește și ca un element negativ atunci când ea scade. Aceasta o vedem în fiecare zi la cele 5.000 de birouri pe care le avem noi. Primele persoane care sunt date afară sunt cei mai puțin calificați atunci când e criză economică și imigranții. Ce se întâmplă cu aceste persoane? Ei devin șomeri de lungă durată, în general. De ce? Pentru că sunt cei mai puțin protejați ce se întâmplă cu migranții în perioada de criză economică. În principiu, nu au de lucru și pot rămâne unde, unde se află sau pot să se întoarcă la ei acasă sau să plece în altă țară. De multe ori există bariere formale și informale pentru oricare din cele două posibilități și aceasta este adevărata problemă. Să nu uitați că nu vorbim aici doar de mișcarea transfrontalieră a muncitorilor. Există multe milioane de muncitori care trăiesc în țări mari precum China, Rusia sau India și acest uh, număr ar putea dubla numărul imigranților despre care vorbim astăzi. Și în altul comisariat pentru refugiați a constatat că apare o nouă categorie de persoane, și anume refugiații urbani. Am să vă dau câteva exemple foarte rapid. La anul nou, 140 de milioane de chinezi s-au dus acasă și nu s-au mai întors în orașe pentru că și-au pierdut locul de muncă. În Spania se vorbește de un șomaj de 15% și imigranților îi se oferă bani pentru a se întoarce acasă, deși mulți refuză. În Marea Britanie, contribuabilul plătește pentru autobuze care trimit înapoi imigranții din estul Europei atunci când nu mai e de lucru. În Statele Unite există 30 de milioane de muncitori care nu sunt înregistrați din Mexic, dar avem nevoie, au nevoie în continuare pentru a susține economia americană. Ieri, Statele Unite a trimis peste frontieră la Juarez un milion de persoane aceste date au fost prezentate ieri. Multe dintre aceste persoane s-au născut în America și nici măcar nu știu să vorbească spaniola din Mexic. Deci iată care este problema. Rusia a redus uh, cota imigranților care vin uh, din comunitatea statelor independente cu 50% aceasta este o adevărată povară atunci când apar perioade de șomaj și apare o nouă tendință și anume xenofobia față de muncă. Această tendință se accelerează. India a scăzut de la 27 la 18 miliarde. China, banii care au fost trimiși înapoi acasă de asemenea au scăzut. În Filipine s-a ajuns de la 17 miliarde doar la 10 miliarde anul acesta. Deci vă dați seama care este impactul în țările de origine. Și, de altfel, nu-i vorba de țări în curs de dezvoltare doar. Și în Franța s-a ajuns de la 12 miliarde anul trecut la 6 miliarde anul acesta. De multe ori cei care se întorc acasă nu sunt doriți și provoacă probleme sociale. Sunt o povară deosebită în țări unde șomajul oricum este de peste 30%. Deci, ce credem noi, comunitatea de afaceri? Noi nu suntem deloc de mulțumiți cu această situație. De ce? Pentru că se vorbește sau nu se vorbește despre mm, coerența politicilor, despre reglementare, despre obiective. De fapt, nu există niciun fel de coerență. Statele sunt responsabile cu imigrația și nu există nimic în plus. Avem nevoie de flexibilitate internațională pentru muncă. Flexibilitate înseamnă productivitate, înseamnă mai mare productivitate, economie mai bună, un ciclu al consumatorilor mai bun și toată lumea mai fericită. Acest lucru este bun pentru muncitori. Munca este bună pentru că ajută țările să se dezvolte. Migrația este bună pentru că compensează problemele demografice dezastroase. Europa va avea în plus 50 de milioane de muncitori, va pierde 50 de milioane de muncitori în următorii 10 ani. Ce vom face cu această lacună? Vom primi probabil din alte țări, din India, din Turcia și din alte țări care vor crește cu 50 de milioane în următorul deceniu. Lipsa de guvernare duce la abuzuri. Refugiații sunt în creștere de la 35 de milioane la 50 de milioane în următorii șapte ani. Traficul cu ființe umane este asemenea în creștere, probabil uh, până mâine încă 40.000 de persoane în plus. Oamenii sunt exploatați și în special imigranții. Ce facem noi în lumea afacerilor? Noi ne rezolvăm singuri problema. Ajutăm uh, de asemenea guvernele și instituțiile. Protocolul Manila a fost foarte bun în acest sens pentru a rezolva lucrurile la nivel internațional. Însă, atunci când protocolul Manila a fost prezentat anul trecut la Abu Dhabi, trei miniștri de muncă ai muncii au fost uh, concediați pentru că nu au condus bine negocierile. Deci, uh, politicieni, fiți atenți, trebuie să fiți foarte atenți atunci când negociați aceste chestiuni. Companiile au luat și măsuri directe. Noi am consiliat Emiratele Arabe Unite în legătură cu situația de ocupare pentru a ajunge la o angajare a 200 de uh, mii de persoane înalt calificate în următorii ani. În China am sfătuit guvernul chinez pentru circulația uh, urbană bine gestionată. În Africa de Sud am ajutat pentru ca un număr foarte mare de imigranți să treacă frontiera din Zimbabwe. Iată, deci facem foarte multe și s-ar putea să-mi spuneți că nu vă interesează toate acestea, dar eu am să vă spun, ba da, vă interesează, pentru că nu există un cadru politic și atunci noi, oamenii de afaceri, încercăm să facem ceva. În concluzie, vreau să vă spun că în general nu sunt popular pentru că părerile noastre sunt foarte tranșante, dar nu ne pasă. Acestea sunt și le recunoaștem am vrea să vă cerem următoarele, să recunoașteți problema demografică pentru că a fost ascunsă până acum de această criză economică, dar lucrurile nu se vor schimba. Demografia nu merge foarte bine în lumea dezvoltată și nici dincolo. Trebuie să ajutați circulația, uh, imigrația circulară în lumea întreagă. E nevoie de acorduri bilaterale pentru că um, runda de la Doha nu se va termina niciodată. Și aș vrea de asemenea, vă rog, să primiți imigranții care sunt uh, calificați și care sunt eficienți. Anul trecut Statele Unite au spus că vor să facă progrese în ceea ce privește nafta și să se ajungă la acorduri speciale. India, Pakistan, China, Filipinele, Marocul, Bangladeshul, toate aceste țări despre care, cu care avem nevoie de acorduri speciale. Egiptul, de asemenea, pentru că 93 de milioane de persoane sunt acolo, dintre care mulți sunt șomeri, avem nevoie de ei în viitorul Europei. Deci lucrurile par foarte clare. Avem nevoie de acorduri bilaterale pentru că nu avem un cadru global. Vă rog să fiți de acord atunci când acordați aceste acorduri bilaterale următoarele elemente. E nevoie de candidați și de selecția candidaților pentru imigrație. E nevoie de preformare înainte de a se duce într-o altă țară, de un protocol de schimburi, de procedee transfrontaliere, de asigurarea transferurilor de bani către țările de origine și de mecanisme de reîntoarcere și, repet, mecanisme de repatriere, de reîntoarcere, pentru ca ei să se întoarcă la ei acasă și să contribuie acolo pe cât posibil. Și vă rog să nu îi ajutați în mod individual pentru a găsi de muncă, pentru că aceasta duce doar la abuzuri. Și ar trebui să punem capăt uh, acelor procedee de confiscare a pașapoartelor și documentelor de identitate atunci când se trece frontiera. Iată, pentru noi lucrurile acestea sunt foarte clare. Noi considerăm că dumneavoastră puteți rezolva această problemă. Vă rog să începeți pentru că soluțiile potențiale există și sunt foarte clare. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc pentru acest înconjur al lumii și pentru programul de lucru pe care ne l-ați sugerat. Avem timp acum doar pentru trei intervenții și pentru răspunsuri, dar vreau să vă spun că toți participanții care s-au înregistrat pentru a lua cuvântul vor avea posibilitatea să o facă la ședința de după masă să pună o întrebare și să primească și un răspuns. Însă, din păcate, la întâlnirea de acum de dimineață vom fi în stare să dăm cuvântul doar la trei sau patru persoane. Vom începe două minute pentru fiecare, nu uitați. Domnul Livi Baci din Italia, Senatul Italian. Două minute, vă rog. Thank you very much, Mr. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc în primul rând domnului Arcles pentru intervenția dumnealui care a pus punctul pe ea. Dumnealui a vorbit despre problemele adevărate ridicate de migrație în lume. Aș vrea să spun de asemenea că acele funcții pe care încearcă să le sprijine compania sa multinațională ar trebui să fie uh, asumate și de orice organizație internațională, deoarece în momentul de față nu există nicio organizație care să gestioneze migrația internațională, nu există nicio organizație internațională care să garanteze sănătatea, calificările, abilitățile migranților. E un, o, o lipsă, e o lipsă foarte mare pe care noi ar trebui să o avem pe agenda noastră de lucru. Două probleme care sunt enorme. În primul rând, soluționarea problemei legate de lipsa de legalitate. În Statele Unite avem între 12 și 13 milioane de lucrători ilegali. În Europa între 5 și 8 milioane. În, Uniunea, în fosta Uniune Sovietică în jur de 10 milioane. Și avem un paradox enorm. Uniunea Europeană nu dorește această migrație ilegală, însă nici nu vrea să recurgă la expulzări masive. Prin urmare, mă întreb ce vom face cu aceste 5, 6, 7, 8 milioane de imigranți ilegali. Care va fi politica pe care noi ar trebui să o avem? Cum să sfătuim guvernele? Un alt lucru, există migrația circulară, există tendința de a înlocui migrația permanentă printr-o migrație circulară. Da, extraordinar, însă să ne uităm, de exemplu, pe prima pagina raportului OCDE din 2008, în care se spune că există probleme mari legate de încrederea pe care o avem că această migrație circulară va soluționa problema legată de forța de muncă din Uniunea Europeană. Calendario. Questo fa all'incirca il, il 20% dei 50 milioni di cui parlava Mr. Harkless. Credo che sia un problema veramente globale e non solo eh, da trattarsi veramente come. Princess de Sigma de Burkina Faso. Din Burkina Faso, domnul de Sigma are cuvântul. Doamna, mă scuzați. Bună ziua, vin din Burkina Faso și sunt uh, președinta Institutului pentru Management Internațional din Burkina Faso. Eu uh, oglindesc ceea ce vorbiți dumneavoastră. Sunt o emigrată care a mers în Franța, a lucrat acolo pentru KPMG, după care s-a întors în Burkina Faso. Uh, sunt complet de acord cu ce a spus uh, domnul de la Manpower. Problema noastră a migranților este cum să canalizăm uh, economiile noastre către o investiție productivă, cum să motivăm diaspora calificată să investească în țara de origine, nu întotdeauna populația De asemenea, dorim soluții rapide și puțin costisitoare, problemă care revine de multe ori, și de asemenea dorim înființarea unor centre de pregătire, deoarece capitalul uman este deosebit de important. De exemplu, noi am, am semnat un uh, parteneriat pentru pregătirea profesională în meseriile de bază, parteneriat semnat cu AFA deoarece fără astfel de persoane pregătite în acest domeniu e greu să facem față nevoilor de bază ale populației. Aceste unelte le-am creat datorită sectorului privat, de unde am găsit fonduri. Deci cred că ar fi foarte bine, de exemplu, să colaborăm cu Manpower, să vedem ce putem face în Africa Occidentală, un centru de pregătire eventual care ar fi creat în Ugadugu pentru Africa Occidentală. Comisarul Michel m-a invitat astăzi aici pentru a vă vorbi. Este o conferință despre dezvoltare. De asemenea, se află și președintele adunării parlamentare din Burkina Faso. Are cuvântul acum doamna Blanco din partea Parlamentului Spaniol. Mulțumesc. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Borel, pentru faptul că ați avut această inițiativă de a organiza această conferință, care este absolut necesară în această perioadă de criză internațională prin care trecem. Aș vrea să-l felicit mai ales pe domnul Amaro. Prezentarea dumnealui mi-a, mi s-a părut deosebit de pertinentă, însă trebuie să vă spun că nu sunt neapărat de acord cu reprezentantul firmei Manpower. Bineînțeles, asta nu are neapărat legătură cu ceea ce vă voi spune în continuare. Trecem printr-o criză economică la nivel internațional și țările cele mai defavorizate, micile țări uh, în curs de dezvoltare, vor suferi uh, această criză sub forma unei crize alimentare globale, așa cum alte țări dezvoltate suferă din cauza crizei financiare globale. Prin urmare, aceste țări subdezvoltate și țările emergente, cum ar fi China, India, Brazilia, și nu doar țările ACP, ci și țările cu venituri medii din America Latină, toate aceste țări vor fi afectate în mod profund de această criză. Dacă e să ne gândim la modul în care asistența pentru dezvoltare și cooperarea pentru dezvoltare și cum coerența acestor politici ar putea să ne ajute să gestionăm fluxurile migratorii, să le pregătim, să le reglementăm. Dacă ne vom asigura că aceste persoane vor veni în condiții demne și umane, e bine, doar așa vom contribui la ceva absolut necesar și anume un acord, o înțelegere internațională pentru a ieși dintr-o criză internațională. Și în încheiere, permiteți-mi uh, să vă mai spun ceva și cer scuze că depășesc timpul. Migranții nu se vor întoarce în țările lor de origine. Majoritatea oamenilor nu se vor întoarce. Spania, în clipa de față, are deja programe de repatriere care nu dau rezultate, deoarece țările de origine sunt într-o situație și mai rea decât țările europene. Să nu fim ipocriți, vă mulțumesc. Are cuvântul acum un membru al Parlamentului European pentru a avea o reprezentanță perfectă, doamna Ana Gomes, din Portugalia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu vin dintr-o țară care timp de secole a exportat mână de lucru și în urmă cu 10 ani am început să importăm și noi mână de lucru. Pentru noi, imigranții au fost uh, fundamental nu pentru a combate doar tendința demografică, ci și pentru a echilibra securitatea socială. Eu sunt sigură că lumea de afaceri, că afacerile pot face foarte multe, însă să nu uităm că tot ei sunt la originea acestei crize mondiale care ne-a lovit pe toți. Avem nevoie de regulamente la nivel internațional și la nivel european. Aș avea acum două întrebări concrete pentru domnul Deutscher de la OCDE. Dacă e să ne gândim la rolul pe care l-au fondurile trimise de imigranți în țările de origine, dacă e să comparăm acești bani cu investițiile directe și știm că deși statele membre au lansat un apel pentru ca angajamentele luate la OCDE să se respecte pentru, și pentru respectarea obiectivelor de dezvoltare a mileniului, deci ar vrea să știu cum putem, ce putem face pentru a înlesni acest flux de bani care sunt trimiși de către imigranți. Ce alte instrumente avem? Există țări care nu își respectă nici măcar compromisurile luate în, cazul, în cadrul OCDE pentru asistența publică în domeniul dezvoltării. De asemenea, din cauza crizei e clar că aceste promisiuni nu vor fi respectate. Acum câteva minute pentru ca vorbitorii să poată răspunde. Domnul de a primit o întrebare directă, puteți răspunde. Foarte pe scurt, E foarte greu să răspund la niște întrebări atât de detaliate și excelente, însă aș vrea să vă să-i răspund domnului care a spus că nu există o organizație internațională care să se ocupe de uh, guvernare în acest uh, flux migratoriu. Eu am vorbit în adunarea generală ONU și am cerut ca Organizația Internațională a Migrației să fie inclusă în ONU, să participe și la alte organizații din cadrul ONU, să fie unite anumite departamente pentru a se ocupa de aceste fluxuri migratorii și, bineînțeles, nu am fost ascultat la ONU. Au ignorat. Simply want to uh, reaffirm that Eu aș dori să reafirm faptul că OCDE-ul va, uh, se va implica în continuare în aceste aspecte foarte importante și va continua să se să utilizeze toate posibilele oportunități uh, și posibilități pentru a îmbunătăți situația în perspectiva și având în vedere criza financiară. Mulțumesc! Nu pot decât să subliniez faptul că coerența politicilor este foarte importantă. Ministrii din diferite resorturi trebuie să lucreze împreună, să coopereze. O a doua remarcă. În continuare sunt foarte preocupat de faptul că țările, statele donatoare nu își respectă obligațiile asumate. Trebuie să fie foarte clar cooperarea de dezvoltare și asistența pentru dezvoltare nu uh, este pomană, este o investiție într-un viitor comun. Opinia publică în statele donatoare crede în continuare că este vorba pur și simplu de un ajutor, dar nu este vorba numai de asta. Trebuie să uh, să încercăm să convingem publicul că este vorba de o investiție strategică, nu este vorba de pomană. Aveți dreptate, dar este foarte dificil să facem ceea ce spuneți dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat, însă pot să îmi dau seama că um, s-a arătat o perspectivă destul de sumbră azi dimineața. Aș dori să vă amintesc că atunci când este vorba de coerența politicilor, migrația și dezvoltarea sunt un uh, domeniu în care, într-adevăr, am obținut progrese. Avem o abordare globală aici și cred că este un aspect foarte important. Acest lucru aspectă, uh, acoperă migrația legală, migrația ilegală și dezvoltarea migrației. Bineînțeles, abordarea globală în perspectiva crizei este periclitată și cred că pot fi două consecințe posibile. Odată să păstrăm această abordare globală și, în al doilea rând, să facem ceva împotriva crizei. Și asta nu numai uitându-ne în interior. Puteți vedea în întreaga lume, dar mai ales în Europa, că ne uităm înspre interior, uh, avem programe de redresare, însă ar fi un mare pericol dacă Uh, nu am luat în considerare statele de origine ale uh, migrației. Acesta este motivul pentru care uh, președintele Barroso lucrează la un plan care, în principiu, spune nu uităm statele în curs de dezvoltare, vom, uh, ne vom uh, respecta obligațiile, vom căuta alte căi pentru a uh, ajuta statele în curs de dezvoltare. Un lucru este foarte clar. Uh, putem să încercăm promovarea, uh, dezvoltarea economică în statele uh, în curs de dezvoltare, ceea ce este o precondiție pentru migrația circulară, de exemplu. Însă, răspunsul trebuie să fie și va fi răspunsul Comisiei. Vom elabora și vom dezvolta o abordare globală, dar vom face și ceva împotriva crizei financiare în statele în curs de dezvoltare. Mai are cineva ceva de adăugat? Nu atunci am să vă rog, am să vă amintesc că sunteți invitați la uh, prânzul di- la prânz în spațiul din fața sălii, va fi un bufet. Având în vedere faptul că am întârziat cu 10 minute, vom uh, și începe cu 10 minute mai târziu. Așadar am să vă rog uh, să fiți aici în așa fel încât să putem începe la 14 și 10. Așadar am să vă rog să fiți aici pe la ora 14. Deci începem cu 10 minute întârziere. Mulțumesc!